<coughs> Chers collègues, la, la séance... Dragi colegi, deschidem ședința. Avem o reuniune comună a Comisiei DEVE, prezidată de doamna Jolie, a Comisiei AFET. Eu îl înlocuiesc aici pe președintele Albertini și a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Dacă nimeni nu are observații în legătură cu procesul verbal, vom uh, intra direct în subiect și anume vom asculta prezentarea persoanelor nominalizate la premiul decernat de Parlamentul European și anume premiul Saharov. Vă amintesc că Parlamentul decernează acest premiu în fiecare an de peste 20 de ani pentru a recompensa personalități sau organizații implicate în apărarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale implicate în lupta împotriva oprimării și a nedreptății. Personalități sau organizații care, prin prestigiul sau prin notorietatea lor, au devenit un simbol al acțiunii Parlamentului European în domeniul drepturilor omului. Prin atribuirea acestui premiu, Parlamentul recunoaște acțiuni excepționale care pun în valoare libertatea de gândire și de exprimare și lupta împotriva intoleranței, a fanatismului și a urii. Astfel, Parlamentul European își exprimă convingerea că libertățile fundamentale includ nu numai dreptul la viață și la integritate fizică, ci și libertatea de opinie și libertatea de presă, care este cea mai bună cale de a uh, rezista la oprimare și reprezintă unul dintre barometrele unei societăți democratice și deschise. Am să-i dau cuvântul doamnei Jolie, președinta Comisiei pentru Dezvoltare, pentru a-și aduce contribuția la deschiderea ședinței. Mulțumesc, domnule președinte! Am plăcerea de a vă ura bun venit astăzi la această reuniune foarte importantă de prezentare a candidaților la premiul Saharov. Știm cât de importante sunt simbolurile în lumea noastră și cred că simbolul reprezentat de acest premiu este foarte puternic și asta pentru că a avut laureați excepționali în ultimii 20 de ani. Am plăcerea să constat că anul acesta șapte din cei zece candidați, fie că e vorba de organizații sau indivizi, provin din state în curs de dezvoltare. Respectarea drepturilor omului este unul din factorii foarte importanți pentru o dezvoltare eficientă. Așadar, trebuie să avem mare grijă în alegerea candidatului pentru a menține efectul simbolic al acestui premiu. Și am plăcerea de a-i da cuvântul doamnei Otala, președinta subcomisiei pentru drepturile omului. Kiitos, Rova Jolie. Haluaisin nyt omasta puolestani todeta, että... Mulțumesc, doamna Jolie. În numele meu personal și al subcomisiei pe care o reprezint, aș dori să ă, declar că această reuniune este foarte importantă. Astăzi vom prezenta toate numele propuse. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când Andrei Saharov nu mai este printre noi de aceea, acest an este foarte important și am dezbătut, am discutat cu uh, reprezentanții pentru drepturile omului de la Consiliul Europei despre faptul că în luna decembrie ar trebui să facem la decernarea premiului o acțiune deosebită. Vă aduc aminte că acea, aceste propuneri au fost făcute de uh, fie un număr de minim 40 de deputați, fie de către grupuri politice. Deputații pot să voteze fiecare pentru un singur candidat atunci când vor fi făcute propunerile. În ceea ce privește pe președinții de grupuri, va trebui ca fiecare să desemneze un singur laureat, fie o persoană, fie o organizație, o asociație și așa mai departe. Chiar dacă aceasta are sau nu personalitate juridică. Pe 16 septembrie s-a făcut uh, depunerea candidaturilor, acesta a fost termenul limită, și secretariatul a primit 10 propuneri. Aceste 10 propuneri trebuie discutate pentru că toate respectă criteriile enunțate în regulamentul acestui premiu. Vă aduc aminte că aveți la dispoziție câte un rezumat de prezentare pentru fiecare candidat. Și aș dori să dau posibilitatea ca fiecare candidat să fie prezentat în 5 minute. Iată următorii 10 candidați. Doctorul Izeldin Abuelaiș, Fundația Vicente Ferrer, domnul David Isaac, doamna Mariam Lamizana, apoi un grup de trei persoane, Lyudmila Alexeeva, Oleg Orlov și Sergei Kovalv, de la Asociația Memorial, reprezentându-i pe toți apărătorii drepturilor omului din Rusia. Apoi, Asociația Memorial în sine, în legătură cu aceste două propuneri în care se regăsește Asociația memorială, aș dori să remarc că ar trebui ca cei care au prezentat aceste candidaturi să găsească o soluție până săptămâna viitoare, atunci când vom alege pe cei trei finaliști. Am să continu cu lista. Următorul este doctorul Denis Mukwege, apoi părintele Tadeus Nguyen Van Lee, și încă doi candidați, Shadi Sana pentru Neda și apoi Roberto Saviano. Iată deci cei 10 candidați. Aveți și o prezentare scrisă acestora, dar am acum uh, plăcerea de a da cuvântul celor care sunt prezenți, celor care au propus aceste persoane pentru a uh, justifica aceste propuneri. În ordine alfabetică, în majoritatea cazurilor, câte doi deputați doresc să ia cuvântul în numele fiecărui candidat. Așadar, aș vrea să vă spun că pentru fiecare candidat avem 5 minute, deci vă rog să vă uitați la ceas, la cronometru, pentru ambele intervenții sunt în total 5 minute. Și aș dori să dau cuvântul celui, celor care l-au propus pe doctorul Izeldin Abuelaiș și doamna de Kaiser are cuvântul în primul rând. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Candidatura doctorului Izeldin Abuelaiș este prezentată de către Hans-Gerd Pöttering, colegul meu din PPE, eu însă, Carolin Lucas, și aș vrea să intervin în numele meu și al lui Hans-Gerd Pöttering, după care voi lăsa grupul versilor să se exprime. Aș vrea să spun că pentru prima oară nu vreau să fac o prezentare foarte enfatică pentru că cred că uh, cazul acesta este uh, foarte semnificativ. Cu toții am văzut uh, imagini cu acest medic uh, care uh, își plângea cele trei fice în fața camerelor de luat vederi în urma intervenției armate și imaginile acestea au făcut ocolul lumii. Ceea ce nu știe însă toată lumea este că Izetina Buelaiș, ginecolog uh, în fâșia Gaza, lucrează și într-un spital israelian. După ce și-a pierdut uh, în mod tragic copiii, a continuat să lucreze în acest spital israelian, care de altfel și-a și uh, numit una dintre sălile de operație după una dintre fiicele lui Izeldin Abuelaiș. Vorbim despre soarta unui om într-o regiune a lumii care se află în centrul conflictului israelo-palestinian, în fâșia Gaza, ocupată de Hamas, și care astăzi, în ciuda intervenției militare, nu beneficiază de sprijinul alimentar și de sprijinul pentru reconstrucție de care ar avea nevoie. Vorbim despre parcursul unui om. Președintele Pöttering și cu mine ne-am întâlnit în luna martie cu Izeldin atunci când a vizitat Parlamentul și vreau să vă spun, și sunt foarte serioasă, vreau să vă spun că niciodată în cariera mea de parlamentar nu am întâlnit o persoană care să mă impresioneze până la lacrimi datorită uh, demnității sale, felului în care reacționa la această tragedie personală. Este un făuritor al păcii și va rămâne un făuritor al păcii. Când l-am întrebat unde găsea forța pentru a pleda pentru pace și iubire după această tragedie familială, mi-a răspuns mie, care sunt uh, agnostică și acest lucru este bine cunoscut, mi-a răspuns pentru că uh, sunt credincios. Credința aceasta este musulman, Credința aceasta este o credință ce ține de um, uh, islamul moderat. Pentru că astăzi în fâșia Gaza există Hamasul și există grupuri extremiste și mai fundamentaliste și mai criminale. Dacă vom acorda acest premiu lui Izeldin Abuelaish, vom transmite un mesaj de toleranță, pace, iubire și reconciliere între popoare și, în plus, vom face dreptate unui om care a știut să-și transforme tragedia personală într-un standard pentru pace. Va crea o fundație uh, în fâșia Gaza, o fundație care să lupte pentru uh, drepturile femeilor, în memoria fiicelor sale și a soției sale care a decedat de asemenea în așa fel încât fundația aceasta să lupte pentru viitorul femeilor. Uh, nu voi spune mai multe pentru că sunt foarte emoționată. Aș vrea însă să invit colegii să acorde cea mai mare atenție acestei candidaturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mai avem un minut și dăm cuvântul doamnei Nielsen grupul verzilor îl uh, susține pe doctorul Abu Elaiș. Aș vrea să adaug la cele deja spuse aici că cazul domniei sale este un simbol foarte puternic din cauza copiilor care suferă foarte mult în Palestina. 300 de copii au murit în cele 22 de zile de război necontenit în fâșia Gaza peste 300 de copii printre civilii care uh, și-au pierdut viața. Copii sunt de asemenea deținuți, 300-400 sunt uh, deținuți în închisorile israeliene. Insist asupra suferinței copiilor palestinieni. Acest medic aduce pe lume copii palestinieni și israelieni. Insist asupra faptului că am transmite un mesaj foarte puternic dacă i-am acorda acestui, uh, acest premiu. Ne gândim astfel la mamele și tații care încă mai speră că pacea se va reinstaura în regiune, părinți care speră că într-o zi uh, în această regiune deci va fi din nou pace. Acest medic nu a așteptat uh, moartea fiicelor sale pentru a milita pentru pace, militează pentru pace de ani și ani de zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Nilsson. Trecem la următorul candidat, Fundația Vicente Ferrer. Propunerea a făcut a fost făcută de domnul Perelor și de 39 de alți uh, eurodeputați. Are cuvântul domnul Perelo. Defender la propuesta que han eh, respaldado 40 diputados. Mulțumesc. Vreau să susțin propunerea care a fost făcută de 40 de membri din partea grupului PP și al socialiștilor. Nu este vorba de o propunere de a susține un ONG. Este o propunere care urmărește sprijinirea unei organizații care apără drepturile omului și ale minorităților cele mai discriminate din regiunile uh, cele mai defavorizate ale Indiei, castele hindus, daliții și cei de neatins și femeile care sunt de două ori marginalizate pentru că aparțin castelor inferioare pe de o parte și pentru că sunt femei pe de altă parte. Vorbim despre o organizație care a subliniat importanța apărării drepturilor economice, sociale și drepturilor omului și au făcut acest lucru oferind sprijin alimentar, de sănătate uh, și de locuințe la 2,5 milioane de oameni care nu aveau așa ceva. I-au încurajat pe oameni să își uh, solicite, să-și apere drepturile uh, pe care le aveau pentru simplul fapt că sunt oameni care s-au născut pe acest pământ. India este o mare democrație, sigur, și când vorbim despre nerespectarea drepturilor omului, uh, nu ne gândim la țările cu democrație. În India se poate vota și există libertate de vorbire, dar sunt mulți oameni care nu au acces la sănătate sau nou locuințe. Și nu există un drept al omului mai important decât dreptul la hrană, de care avem nevoie pentru a putea trăi și pentru a lupta pentru libertatea de expresie. Este pentru prima dată când analizăm situația într-o democrație cum este India. În același timp, însă, aici drepturile economice, sociale și culturale nu sunt respectate în totalitate, deși există dreptul la vot aici. Nu trebuie să intru în detaliu, fiindcă toată lumea sau mulți dintre dumneavoastră cunosc această organizație, însă nominalizarea pe care am propus-o noi îndeplinește criteriile și dacă acordăm premiul acestei fundații, își va putea continua sarcina sa foarte importantă și anume de a apăra drepturile omului în rândurile unei minorități marginalizate doar datorită faptului că s-au născut într-un anumit loc în lume, lucru pe care n-au avut cum să-l influențeze. Și datorită acestui fapt, niciodată nu vor fi priviți ca egalii celorlalți. Deci nu e vorba doar de drepturile uh, omului, ci și aspecte legate de um, situația economică și culturală a acestor oameni extrem de izolați și credem că merită respectul Parlamentului. Acest premiu ar recunoaște importanța acelor drepturi și natura juridică a lor. Nu trebuie să intru în detalii cu privire la fondatorul acestei organizații care a murit de curând, fiindcă premiul este dat întregii fundații pentru a garanta continuitatea activității sale, această activitate fiind una dintre cele mai importante activități derulate în acest sens în India și va sprijini drepturile minorității în întregime. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Perelo, și acum trecem mai departe la cel de-al treilea candidat, domnul David Isaac, care a fost propus de către doamna Eva Britz Svensson în numele grupului GUE și de domnul Ole Schmidt și al 31 de deputați. Domnul Maier va prezenta această candidatură. Aveți cuvântul. David Isaac eh, ciudadano eritreo, periodista, eh, dramaturgo, escritor, comprometido. Mulțumesc. Aș vrea să-l prezint pe David Isaac, care s-a angajat foarte mult în lupta pentru independența țării sale și pentru democratizarea Eritreei. Este o țară în mare agitație, în fierbere la ora actuală din cauza conflictului cu Etiopia. Iar în septembrie 2001, David Isaac a publicat în ziarul său o scrisoare a diferiților miniștri care cereau reformă în Eritrea. Imediat a fost arestat și este încă reținut fără să fi fost judecat sau fără să îi se fie adus vreo acuzație. Este o situație dramatică și Parlamentul, în ianuarie 2009, a cerut într-o rezoluție eliberarea imediată a lui David Isaac și a celorlalți ziariști închiși. Președintele Parlamentului de pe vremea aceea, domnul Pöttering, a transmis o scrisoare președintelui Eritreei, în care își exprima preocuparea față de deteriorarea stării de sănătate a lui David Isaac și cerea eliberarea sa imediată. În 1987, uh, David Isaac a fost refugiat în Suedia, unde a cerut naturalizarea și a și fost naturalizat în 1992. De atunci are cetățenie suedeză, deci este o persoană cu cetățenie europeană și eritreană. După cum vă spuneam, domnul Isaac reprezintă această Africă care luptă pentru libertăți și pentru egalitate socială, dar care este confruntată cu niște regimuri nemiloase care îi condamnă pe apărătorii democrației și ai libertății. Ar fi important ca Parlamentul European să îi decerneze premiul Saharov, cred că ar fi un gest puternic, mai întâi pentru că este un cetățean deosebit, dar și pentru că este un simbol al tuturor cetățenilor africani care trec prin represiuni, privare de libertate și încarcerare. Sigur, cred că toți candidații sunt um, demn de a primi acest premiu, dar mi se pare că David Isaac ar fi cel mai important și sper că ceilalți deputați îl vor lua în considerare. Mulțumesc, domnule Mayer. Ați menționat faptul că președintele Pöttering a intervenit pe lângă guvernul din Eritrea. Trebuie să vă spun că sunt foarte mândră că avem un Parlament, al cărui președinte acționează în mod atât de curajos. Domnul Petering este aici de față și cred că trebuie să-i mulțumim. Trecem acum la Mariam Lamizana, următoarea candidată, propusă de Francesco Speroni în numele grupului Europa Libertate Democrație. Și domnul Provera are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să prezint cu mare plăcere această candidatură pe care o consider extrem de importantă, fiindcă Mariam Lamizana se ocupă de o problemă care este una tristă și extrem de relevantă într-o serie de state africane. Este o femeie care a ocupat mai multe poziții la nivel economic și social, dar care, mai presus de toate, luptă în Africa în potriva acestei practici a mutilării genitale feminine. O practică ce nu are nicio justificare religioasă, dar care este pusă în practică uh, asupra multor fete și femei din Africa. 140 de milioane de femei uh, s-au dovedit a fi interesate de afectate de această practică în urma unui studiu făcut de ONU și uh, s-a spus de asemenea că pe an, în fiecare an, 30 de milioane de femei riscă să fie astfel mutilate, uh, lucru care poate avea consecințe extrem de grave. Această practică este efectuată fără a se acorda niciun fel de atenție uh, igienizării și consecințele sunt foarte grave, uneori chiar moartea fetelor sau femeilor care sunt supuse acestei proceduri. Mariam Lamizana este ministru al acțiunii sociale și solidarității naționale în Burkina Faso și a fost și continuă să fie președinta unui comitet interafrican care luptă împotriva mutilărilor genitale feminine. Acest comitet, care inițial uh, era format din 20 de state, este astăzi reprezentat în 28 de state din Africa și uh, 15 state europene, prin, alături de Statele Unite, Canada, Japonia și Noua Zeelandă. Prin urmare, acțiunea mai degrabă socială decât politică a lui Mariam Lamizana iată că se bucură de un mare sprijin și a obținut niște rezultate foarte bune în practică. În Burkina Faso, această practică a mutilărilor genitale feminine a scăzut foarte mult în urma activității sale. Ca să închei, consider că există un aspect important care trebuie avut în vedere. Această acțiune nu se referă doar la uh, sprijinirea integrității fizice a femeilor. Este o luptă pentru a apăra drepturile femeilor și pentru a uh, trezi conștiința fe- acestor femei cu privire la drepturile lor. Nu e vorba deci doar de integritatea fizică, ci și de drepturile culturale. Este o luptă extrem de importantă pentru a arăta că lucrurile pot să se schimbe în bine și că ambele genuri pot evolua împreună pentru a asigura dezvoltarea nu doar a socială și economică, ci și culturală a acestei lumi. Știu că premiul se referă în general la cei care apără drepturile omului împotriva uh, uh, opresiunile politice. În acest caz nu e vorba de o opresiune politică, ci este aici oprimat, uh, sunt aici oprimate femeile și desigur se aduce atingere integrității lor fizice. Și eu cred că dacă o premiem pe această femeie, pe această doamnă și uh, arătăm dorința Parlamentului de a sprijini o luptă atât de nobilă, vom da dovadă de un sprijin foarte puternic pentru cineva care apără integritatea omului și acest lucru poate să contribuie la reducerea acestui fenomen, poate da naștere unei noi conștiințe și poate să sta- pună bazele legislației care să pedepsească și să elimine această practică ridicând nivelul de conștientizare al oamenilor din această regiune în același timp. De aceea vreau să invit pe colegii mei deputați să spună da pentru această candidatură. Mulțumesc! Kiitos oikein paljon, herra Provera, tämän ehdokkaan esittelystä. Vă mulțumim pentru această prezentare. Acum trecem la următoarea propunere pentru doamna Ludmila Alexeva, Oleg Orlov, care reprezintă Asociația Memorial. toți militanții pentru drepturile omului din Rusia sunt luați în considerare aici. Propunerea a fost făcută de către doamna Harm și domnul Con Bendit în numele grupului Verzilor Ale. Am să dau cuvântul uh, doamnei Harms pentru a prezenta această candidatură. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Propunerea pe care am făcut-o e o propunere care include mai multe persoane și vă voi spune de ce. Aceasta și în contextul unei dezbateri care a avut loc în Germania. În Germania, se va sărbători în, curând, în curând reunificarea. Acum 20 de ani, ministrul afacerilor externe al Republicii Federale se adresa pentru prima dată refugiaților politici din Republica Cehă. Amintesc acest lucru pentru că ne pregătim să sărbătorim reunificarea și ne bucurăm de acest lucru. Pe de altă parte, nu putem să ne bucurăm atunci când vedem care este situația democrației și drepturilor omului pe acest continent. Grupul meu a făcut întotdeauna eforturi pentru ca responsabilii de la Bruxelles să aibă relații bune cu autoritățile din Rusia. Însă nu mi se pare corect faptul că în Rusia continuă să se ignore drepturile omului, în Rusia precum și în țările din Caucaz. Și nu se ține suficient cont de acest lucru. Tocmai pentru că ne dorim securitatea și stabilitatea întregului continent și pentru că președinția suedeză și-a fixat uh, drept obiectiv acest uh, lucru, trebuie să-i apărăm pe cei care luptă în uh, Rusia, în Cecenia și în țările din Caucaz pentru apărarea drepturilor omului. Asasinarea Anei care a stârnit numeroase dezbateri în acest for și considerăm așadar că anul acesta premiul Saharov ar trebui atribuit apărătorilor ar trebui atribuit apărătorilor drepturilor omului, persoane care s-au angajat să lupte pentru drepturile omului în Rusia. O susținem așadar pe doamna Ludmila Mihailovna Alexeeva, care este una dintre militantele importante pentru drepturile omului în Rusia și o felicit pentru munca domniei sale, care a început încă din perioada uh, Uniunii Sovietice, când încă mai exista gulagul. A avut uh, curajul să se angajeze în lupta pentru drepturile omului pentru prizonierii din Gulag și a pus bazele acestei activități în Uniunea Sovietică. Con continuă această activitate în uh, Rusia de astăzi. Domnul uh, Kovalev a fondat uh, o organizație care luptă pentru apărarea drepturilor omului în 1969 după acordul de la Helsinki, a considerat că trebuie să monitorizeze aplicarea principiilor consfințite în acordul de la Helsinki. Și uh, domnia sa a, are o activitate bogată și merită pe deplin acest premiu. Oleg Orlov este președintele actual al memorialului și merită un sprijin personal Memorialul face o activitate de studiere a arhivelor, o activitate de studiere a istoriei și continuă lupta pentru apărarea drepturilor omului. Cred că memorialul ar trebui să primească banii aferenți acestui premiu și invitându-le pe aceste personalități în Parlament, insistăm încă o dată asupra importanței drepturilor omului cu ocazia ceremoniei de decernare a premiului. Cred că, în felul acesta, ne angajăm în favoarea unui continent mai sigur. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Harms. Avem o candidatură care merge în același uh, sens. Organizația Memorial este o candidatură nominalizată de Sarios Volski și alți 59 de deputați. Domnule Volski, aveți cuvântul. Am ce? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că însuși Saharov a fost liderul Asociației Memorial încă de la începutul acestui ONG. Apoi trebuie să vă spun că sunt întru totul de acord cu cele spuse de doamna Rebecca Harms și, într-adevăr, cele două propuneri ar trebui să fie contopite. Propunerea pe care am discutat-o cu dumneavoastră, doamna Harms, și cu domnul Con bendit dar și cu alți colegi, fiind vorba de o inițiativă transpartinică, ar fi să dăm întregul premiu lui uh, organizației Memorial și premiul să fie primit de cei trei. Chiar Orlov este președintele memorial, iar în declarația doamnei Harms se spunea că premiul se acordă pentru această persoană și pentru toți ceilalți apărători ai drepturilor omului, ceea ce înseamnă exact organizația memorial. De aceea eu propun să facem uh, o contopire a celor două propuneri și anume să dăm premiul organizației Memorial și acești membri să fie invitați, desigur, dacă Parlamentul este de acord, pentru a primi premiul. Dincolo de dimensiunea sa simbolică, premiul Saharov a devenit un instrument puternic al diplomației Parlamentului European. De aceea, premiul ar trebui să fie acum utilizat pentru a reafirma și a consolida prioritățile de politică ale Uniunii Europene. Anul acesta avem șansa de a premia un candidat care nu numai îndeplinește criteriile, ci și are nevoie de susținerea noastră pentru a-și desfășura activitatea mai departe în Est. Memorial are realizări nu numai în uh, domeniul drepturilor omului, ci în toate domeniile din articolul 2 din regulament. Drepturile omului, drepturile minorităților, respectarea dreptului internațional și dezvoltarea democrației și a statului de drept. Aceste, acestea sunt acoperite de memorial prin trei tipuri de activitate. 1. Păstrarea memoriei crimelor regimului sovietic prin publicații, apoi prin activități sociale pentru victimele regimului sovietic, inclusiv prin uh, ajutarea migranților forțați, de exemplu, uh, apoi pe lângă apărarea drepturilor minorităților, drepturile omului, care sunt apărate în fostele state sovietice. Acest raport monitorizează situația uh, drepturilor omului și uh, a locurilor unde acestea sunt în pericol, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Turkmenistan, Moldova, Ingușeția, Oseția de Nord și uh, în Rusia, unde punctul central ar fi Cecenia. Memorial uh, reunește prioritățile de politică externe ale Uniunii Europene, pentru că este vorba de promovarea drepturilor omului pe baza statului de drept, trezirea conștiinței publice pentru eliberarea de totalitarism și promovarea adevărului față de adevărul istoric. Aceasta înseamnă că Memorial implementează obiectivele noastre și reprezintă politica de vecinătate la Est, pe teren. Memorial este partenerul nostru natural, aliatul și prietenul nostru, pentru că respectă valorile pe care se bazează politica externă a UE. Însă acest partener este acum amenințat grav. În rezoluția sa din 2005, Parlamentul European a condamnat faptul că birourile Memorial au făcut obiectul unei razii a poliției ruse și faptul că arhivele uh, ce reprezentau 20 de ani de muncă de strângere de dovezi despre regimul stalinist au fost confiscate. Și ce rezultat a avut anul acesta? Natalia Estemirova, care era activistă memorial uh, și raporta despre Cecenia, a fost răpită și găsită moartă în Ingușeția. Memorial a fost obligată să își suspende activitățile numai pentru a putea proteja viața colaboratorilor săi. Într-o săptămână, peste o săptămână, cazul Memorial și al Novaia Gazeta va fi examinat la tribunal într-un uh, proces. Trebuie să acționăm și să reacționăm. Haideți să profităm de această ocazie extraordinară a premiului Saharov pentru a ajuta în această sarcină dificilă. Da, putem să contribuim la acțiunea lor curajoasă și da, putem face o diferență și da, este obligația noastră morală. Vă mulțumesc! Kiitos oikein paljon, herra Sarus Volski. Mulțumesc foarte mult, domnule Sarius Volski, pentru această prezentare foarte completă. Iar acum, pe listă, urmează doctorul Denis Mukwege, care a fost nominalizat de Guy Verhofstadt din partea grupului ALDE. Și domnul Donskins va prezenta acest candidat. Aveți cuvântul. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, aș vrea să îmi prezint respectele pentru toate to- aceste persoane care apără drepturile omului și libertățile civile și, în mod special, vreau să spun că m-am bucurat să aud menționat aici numele lui Sergei Kovalov și a memorialului. Vorbim aici despre umaniști și mm, e vorba de un apărător al drepturilor omului care uh, l-a cunoscut pe Zaharov Însă, în calitatea mea de coordonator al grupului, am onoarea de a prezenta alegerea grupului nostru. Am avut 10 candidați, dintre care am selectat, am avut un vot electronic pe intranet și alegerea grupului ALDE este doctorul Denis Mukwege, autoarea cărții Monorogurile Vaginului l-a descris foarte frumos, spunând că în Congo, unde zeci de mii de femei sunt violate cu brutalitate în fiecare an, doctorul Denis Mukwege le vindecă trupurile și sufletele. Închid citatul. Este un umanist, un ginecolog, fondatorul și șeful Spitalului Panzi din Bukavu, Republica Democrată Congo se specializează în chirurgia reconstructivă vaginală și și-a dedicat viața pentru a ajuta zecile de mii de femei și fete congoleze care sunt victime ale violurilor în grup și ale violențelor sexuale brutale. De la înființarea spitalului 99 a efectuat operațiuni de reconstrucție uh, pe un, peste 21.000 de femei și copii sarcina a devenit din ce în ce mai grea și doctorul Mucaveghe lucrează acum uh, pentru a forma asistentele și doctorii împreună cu experții um, de la Spitalul Fistula din Addis Abeba. În decembrie 2008 și ianuarie 2009, doctorul Denis Mukwege a fost onorat cu o serie de premii internaționale care cunoaștere a muncii sale de tratare a zeci de mii de victime ale violenței sexuale în Republica Democrată Congo. Printre acestea se numără Premiul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturilor Unite, Premiul Olaf Palme din 2008 pentru realizări excepționale în promovarea păcii, și nominalizările de către ziarul nigerial Daily Trust, ca uh, africanul anului 2008. Ce e important este că aceste premii au contribuit la îndreptarea atenției lumii la ceea ce Mucaveche și alții au descris ca fiind o epidemie de violență sexuală în estul Republicii Congo, unde combatanții din regiunea sfârșiată de război comit violuri sistematice împotriva femeilor și Uh, ca un mijloc de terorizare și deplasarea populației civile. Grupul ALDE a nominalizat o personalitate eminentă în domeniul apărării drepturilor omului și este o plăcere și un privilegiu să-l prezint astăzi aici și să invit pe colegii noștri să sprijine acest candidat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru această prezentare. Aceasta a fost prezentarea pentru candidatura domnului Denis Mukwege și acum urmează uh, părintele Tadeus Gnoem Van Lee, care a fost propus de domnul Michael Galler și alți 44 de deputați. Am să-i dau cuvântul acum domnului Galler pentru a prezenta această candidatură. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi face o deosebită onoare să prezint candidatura preotului Tadeus Guen Van Lee, care la ora actuală este în închisoare. A fost pedepsit la 8 ani de închisoare și uh, se află în închisoare într-o provincie din nordul Vietnamului. A petrecut uh, peste 17 ani în închisoare de-a lungul vieții, uh, pentru criticile la adresa guvernului legate de uh, libertatea religiei, de nerespectarea drepturilor omului și a libertății de exprimare. De-a lungul întregii vieți a luptat uh, pentru pace. În 1977 a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a denunțat oprimarea religioasă. A fost eliberat câteva luni mai târziu, însă a fost împiedicat să-și exercite profesia. Nu a respectat această hotărâre și a fost uh, uh arestat la domiciliu. În uh, mai 1983 a fost din nou condamnat la 10 ani de închisoare după ce a refuzat arestul la domiciliu și a fost uh, eliberat în 1992. Uh, a fost uh, menținut sub pază polițienească și a continuat să ducă campanie pentru libertatea religioasă și de exprimare. În luna mai 2001, a contribuit uh, la o audiere în cadrul Congresului American și uh, apoi a fost din nou arestat. În octombrie 2001 a fost uh, condamnat la 15 ani de închisoare și ca rezultat al presiunii internaționale a fost eliberat. În 2006 a colaborat cu alți disidenți pentru a redacta manifestul privind libertatea și democrația pentru Vietnam, cunoscut și sub numele blocul 8406. În 2006, împreună cu alți preoți, a publicat uh, o publicație ilegală care milita pentru libertatea de exprimare și în septembrie 2006 a participat la înființarea Partidului Progresist din Vietnam. Pe 30 martie 2007 a fost uh, condamnat din nou la închisoare pentru 8 ani pentru că a susținut uh, blocul 8406. Ședința de judecată a fost uh, televizată și când a vrut uh, să strige jos comunismul, gardianul din spatele lui i-a acoperit gura cu mâna și imaginea aceasta a fost uh, văzută peste tot în lume. Pe 2 septembrie 2009, Părintele Tadeus nu a figurat pe lista prizonierilor care beneficiau de uh, o amnistie lista persoanelor care făceau progrese pe calea reabilitării lui nu a figurat pe această listă pentru că nu și-a schimbat uh, opinia și ca atare nu a beneficiat de această amnistie. Amnesty International l-a numit prizonier uh, al conștiinței în 1983 și cred că Decernarea premiului Saharov acestei personalități are compensa lupta sa personală pentru libertate și democrație și ar transmite de asemenea un mesaj foarte clar autorităților uh, vietnameze. Am uh, susține în felul acesta forțele democratice din această țară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Galer. a fost prezentată candidatura părintelui Tadeus Nguyen Van Lee, urmează următorul candidat, următoarea candidată, Sadi Sadr, în numele NEDA și al cetățenilor iranieni ce luptă pentru respectarea drepturilor omului. Acest caz, această nominalizare a fost făcută de doamna Marie Șache și de către doamna Barbara Lochbiller, precum și de alți 28 de deputați europeni, dau cuvântul domnilor Schack și Lochbieler pentru a prezenta această candidatură. Doamna Schack, mai întâi, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care au susținut această nominalizare. Vreau să-i mulțumesc mai ales domnului Alvaro de la ALDE și colegilor de la Verzi care m-au susținut. Uh, Regimul acesta din Iran are o influență foarte negativă asupra întregii regiuni. În vara trecută, după alegeri, iranienii au ieșit în stradă pentru a lupta pentru drepturile lor, dreptul de exprimare și dreptul la libertate și democrație. Foarte mulți au fost arestați și torturați, riscând chiar să-și piardă viața. Curajul cetățenilor obișnuiți nu poate să fie trecut cu vederea. Shadisadr reprezintă simbolul acestor uh, protestatari. Această tânără este martora evenimentelor recente. Datorită noilor mijloace de comunicare, cum ar fi YouTube sau Twitter, întreaga lume a putut fi martoră la evenimentele din Iran. Și iată că cetățenii și-au păstrat tăria în fața represaliilor regimului și au reușit să se adune în masă vara trecută. Încălcarea drepturilor omului este o realitate zilnică a Iranului și mai ales femeile sunt nedreptățite în toate aspectele vieții. Îmi pare rău să vă dau câteva exemple foarte concrete, dar aceasta este realitatea în care lucrează în fiecare zi candidata noastră Shadi Sadr atunci când sunt lapidate pentru acuzații de impuritate, femeile sunt tratate inegal pentru că sunt uh, lovite cu mai multe pietre decât bărbații și îngropate mai adânc, astfel nu au nicio șansă să scape. Cruzimea este manifestată și atunci când femeile candidate la, uh, condamnate la moarte sunt violate înainte de a fi omorâte ca să nu ajungă în paradis ca virgine. Shadi Sadr este avocată care a apărat femei în pericol, a apărat femei acuzate de crime pe nedrept și luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea face eforturi pentru a obține mai multă egalitate în domeniul dreptului familiei și pentru o poziție mai bună a femeilor în viața de muncă. Pe lângă activitatea sa de avocat, doamna Sadră are și un blog femeilor care face legătura între mii de femei și le educă cu privire la drepturile lor. Shadi a fost arestată de mai multe ori. Ea apără drepturile omului și se exprimă împotriva nedreptății. Dacă ar primi premiul, ar primi și mai multă forță și ar putea spune că Uniunea Europeană nu lasă pe nimeni să încalce drepturile omului. Kiitos, rouva Schaake. Ja eh, vielä eh, puheaikaa on jäljellä ja annan sen Mulțumesc. Acum voi da cuvântul doamnei Lockviller. Și și eu uh, susțin această propunere. O susțin pe Shadi Sadră ca uh, candidată. Cred că ea trebuie să fie încurajată pentru că are tărie și inteligență care au fost foarte importante în uh, lupta sa pentru drepturile omului. Ea este un candidat extraordinar și trebuie să fie clar că doamna Sharisadr se află într-un pericol permanent. Chiar în luna iulie a fost atacată și bătută. Și dacă anul acesta cineva din Iran va primi premiul, ar, acest uh, semnal ar veni într-un moment în care populația iraniană se luptă pentru drepturile constituționale și uh, pentru drepturile ce li se revin conform legislației internaționale. Programul uh, nuclear iranian a făcut și el obiectul unor proteste și la fel fundamentalismul din Iran, ceea ce nu înseamnă că protestele uh, acestea pot fi trecute cu vederea, așa cum încearcă să facă regimul iranian aceste mișcări de masă trebuie să fie luate în seamă. Sute de bărbați și de femei ies în stradă punându-și în pericol viețile și libertatea. Dacă premiul Saharov va fi acordat acestei apărătoare a drepturilor omului, doamna Shadi Sadră, ar fi un semnal puternic de respect și de încurajare și de solidaritate față de toți cei care luptă în Iran pentru dreptul la exprimare, dreptul la informare, dreptul la uh, adunare și dreptul de acțiune și toți cei care riscă făcând acestea. Mulțumesc, doamna Lockwiller. Acum, uh, colegele noastre ne-au prezentat-o pe Shadi Sadra și uh, ajungem la cel de-al zecelea candidat, Roberto Saviano. Doamna Sonia Alfano și alți 39 de deputați îl susțin pe acest candidat. Doamna Alfano, aveți cuvântul. Grazie, grazie a tutti Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor. Este o onoare pentru, pentru mine să-l prezint pe Roberto Saviano, având în vedere ce reprezintă. Însă toți ceilalți candidați uh, sunt persoane absolut excelente. Roberto Saviano este un jurnalist și scriitor italian care a împlinit 30 de ani chiar săptămâna trecută. A scris o carte minunată numită Gomora și imediat după publicarea acestei cărți, Camora, mafia, organizația mafiotă l-a condamnat la moarte. De atunci trăiește ascuns, își definește viața ca fiind deja uh, dispărută el. Nu este liber să-și trăiască viața, doar uh, câteva momente furate aici și colo și trăiește sub o escortă permanentă. Aș vrea să citesc două fraze din Roberto Saviani, după care ne-am gândit să vă prezentăm câteva rânduri scrise de o fetiță siciliană de 13 ani. Ne gândim că tot ce facem astăzi este de fapt un mesaj pentru tu, tineri, și poate că tocmai lor ar trebui să ne referim. Analiza Durante a fost omorâtă uh, la 14 ani de mafia, la 14 ani repet, dacă repeți această cifră, e ca și cum ai simți un cuțit în spate. acest lucru are de a face cu multe lucruri. Cuvântul devine un urlet controlat și lansat puternic împotriva unui geam blindat cu dorința de a-l face să explodeze. Mă numesc Monica și am 13 ani. Locuiesc în Sicilia și am crescut cu imaginea Siciliei asociată cu mafia. Dar eu n-am văzut mafia, însă am auzit vorbându-se despre ea, am văzut filme și transmisite la televizor care vorbeau nu doar despre mafia, ci despre persoane ucise de acestea. De obicei, când cineva e omorât, toată lumea este interesată, dar apoi se uită după înmormântare. La școală, o profesoară mi-a spus că în Sicilia suntem obișnuiți cu așa ceva, de aceea nu ne mai mai surprinde. Și eu mă întreb cum ne putem uh, obișnui cu răutatea și cu teroarea Părinții mei au cumpărat această carte Gomora, dar eu n-am citit-o. Anul trecut am văzut filmul inspirat de această carte și apoi m-am gândit să citesc și cartea și am fost foarte emoționată când am aflat că Roberto, după ce a scris acea carte, a fost condamnat de Camora și trăiește viața în ascuns și nu mai poate să aibă o viață normală. La 30 de ani, singurii oameni cu care își împărtășește viața sunt de fapt cei care îl păzesc, cei care asigură securitatea. Este uh, ciudat să vedem că de fapt el se ascunde și nu mafioții. Roberto este mesagerul speranței și dacă îi dăm lui premiu, noi putem declara că am învins lupta împotriva mafiei și uh, ascunzătoarea lui va deveni de fapt locul de unde se transmite speranță pentru toți tinerii. Sper ca Savianii să poată să se căsătorească, să aibă copii uh, și să-și ducă nepoții la școală. Eu sunt nepoata unuia dintre zeariștii uciși de mafia din același motiv. Nu mi-am cunoscut bunicul, niciodată n-a putut să mă ducă la școală, iar dumneavoastră ați putea să-l ajutați pe Savianu să iasă din ascunzătoarea sa și să ne uh, redea din nou speranța. Acest lucru ar fi un mare exemplu de libertate. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Alfano, pentru această prezentare. Am uh, ascultat prezentarea celor 10 candidați care fiecare merită să primească acest premiu și am ascultat prezentările de susținere a fiecăruia. Ne-au mai rămas câteva momente pentru un scurt schimb de păreri cu privire la candidați. Vă rog să aveți intervenții scurte. Doamna Lanzberskis și uh, doamna de Kaiser Întil, dar vă rog foarte scurt. Thank you, madam. Mulțumesc. Dragi colegi, dați-mi voie să vă amintesc încă o dată numele activistei din Cecenia care a fost răpită pentru acțiunile sale uh, care îl uh, deranjau pe uh, președintele Kadyrov. Acesta este lider rus. este Mirova. este, a fost candidată la premiul Saharov acum câțiva ani, împreună cu Sergei Kovalev, însă s-a acordat prioritate Uniunii Ziariștilor Independenți, iar uh, este Mirova a primit medalia Schumann. Astăzi trebuie să o menționăm pe doamna este Mirova în contextul candidaturii organizației Memorial. Sergei Kovalov și alte două personalități sunt încă în viață și organizația Memorial nu a fost încă interzisă, deși a fost uh, persecutată și uh, terorizată. merită să fie onorată. Avem uh, ocazia să ne exprimăm sprijinul pentru acești curajoși uh, luptători pentru drepturile omului. Candidatura organizației memorial, candidatura acestor personalități merită atenția noastră și sprijinul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lamsbergis! Aș ruga fiecare vorbitor să se exprime timp de un minut, pentru că după această dezbatere mai avem un punct pe ordinea de zi. Doamna Kaiser. Vreau doar să uh, spun că grupul socialist nu a prezentat un candidat în numele grupului, pentru că aveam uh, și alți candidați. Când am strâns uh, semnături, nu am... Uh, consemnat uh, candidatura doamnei Jadi Sadre, susținută de domnul Pitela. A menționat uh, faptul că unii membri ai grupului uh, socialist, o vor susține pe Shadi Sadre și voiam să spun acest lucru pentru grupul verzilor. Doamna, ma, domnul Mauro are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Să fiu sincer, Uh, sunt impresionat de prezentările care au fost făcute aici, pentru că, evident, persoanele acestea sunt persoane de o mare calitate umană și este impresionant în același timp să vedem cât de multe regimuri uh, aleg să încalce drepturile omului, chiar și în prezent. Am ascultat prezentările făcute și am, asta m-a ajutat să înțeleg cum în lume există locuri cărora noi tindem să nu le mai dăm atenție, fiindcă le considerăm locuri cu o situație normală. De exemplu, prezentarea făcută de colegul Galer referitoare la preotul din Vietnam. De mult, mă gândesc la Vietnam ca la o regiune cu o situație pozitivă, în care lucrurile se îmbunătățesc. Eu cred că premiul Saharov ar putea să fie instrumentul ideal pentru a ne atrage atenția asupra acestor cazuri care aduc la lumină contradicții de neimaginat. Mulțumim domnului Mauro. Acum domnul Schmidt. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mă refer la domnul David Isaac, care este în închisoare de 8 ani din 23 septembrie 2001. Este o situație groaznică, după cum probabil știm, este foarte bolnav, nici măcar nu știm sigur care este situația sa, nu a beneficiat de un proces corect și cred, dragi colegi și doamnă președinte, că el este singurul cetățean al Uniunii Europene care se află în închisoare pentru că și-a exercitat dreptul fundamental la exprimare. Mi se pare o rușine că un cetățean european se află în închisoare de 8 ani și noi nu facem nimic. Sau nu facem destul. Familia sa de la Gothenburg, acolo chiar se desfășoară acum o întâlnire a Uniunii Europene și familia lui nu știe nimic despre el. Cred că premiul Saharov l-ar ajuta pentru că poate l-ar uh, elibera din aceste condiții îngrozitoare. Mulțumesc, domnule Schmidt. Vreau să subliniez că și domnul Saviano este cetățean al Uniunii Europene. cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene. Doamna Muniz Mulțumesc, doamnă președinte toate nominalizările se referă la personalități marcante. Mulți ne-au impresionat, mulți au trecut prin evenimente dramatice și toate aceste persoane merită să primească premiul. Însă cred că trebuie să utilizăm acest instrument pe care îl are la dispoziție Parlamentul European pentru a uh, scoate în evidență un anume candidat un, un uh, candidat care are o activitate ce merge dincolo de personalitatea sa și merge către viitor, mai ales persoane cărora li se încalcă drepturile fundamentale. Cred că nu trebuie să uităm că noi nu dăm premiul doar unei persoane, indiferent cât de importantă e persoana sau cât de tragică este suferința acesteia. Cred că dacă examinăm cazul Fundației Vicente Ferrer și uh, situația femeilor din India, putem constata că acești, această candidatură întrunește criteriile pentru că nu ar recompensa munca unui singur individ. Mulțumesc, doamna Muniz. Mai avem două luări de cuvânt și apoi încheiem lista vorbitorilor. Domnul Svoboda și domnul Schulz. Mai întâi domnul Svoboda. Mulțumesc. Sigur că este foarte dificil să faci o alegere. Personal, consider că propunerea doamnei de Kaiser și a domnului Pöttering, și anume ginecologul Abulaish, este cel care trebuie susținut. Eu aș vota pentru el pentru că mi se pare că astăzi este important să susținem pacea o delegație a grupului social-democrat cu domn, prezidată de domnul Severin a fost la Moscova și s-a întâlnit de două ori cu reprezentanții Fundației Memorial. Cât că aceștia fac o treabă extraordinară și trebuie susținuți. Chiar dacă nu le vom da premiu, trebuie să continuăm dialogul cu Memorial. V-am să spun asta ca să subliniez că dacă alegi o persoană nu înseamnă că renunți la celelalte sau că votezi împotriva lor. Asta voiam să fie clar, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Svoboda. A fost uh, o remarcă foarte importantă. Sunt convinsă că toată lumea e de acord cu dumneavoastră. Ultimul vorbitor este domnul Schulz. Sunt uh, de acord și eu pe deplin cu cele spuse de ultimul vorbitor, domnul Svoboda. Toți acești candidați merită pe deplin recunoașterea noastră, însă nu trebuie să uităm că vorbim despre viețile unor oameni și despre impactul pe care s-ar putea să-l aibă acest premiu. Cred că asasinarea în serie a ziariștilor din Rusia a creat o, un adevărat climat de teroare în societatea civilă și nu numai. Uh, Cred că trebuie să salutăm curajul nemaipomenit de care au dat dovadă aceste persoane în trecut și de care încă mai dau dovadă reprezentând drepturile omului. Eu sunt din uh, DDR, din opoziție și s-a vorbit foarte mult despre disidenții ruși care au uh, creat grupul de la Helsinki. Revoluția de catifea a putut astfel să demareze datorită lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schulz! Acum aș dori să vă amintesc care este procedura în alegerea laureatului. va exista o uh, preselecție în urma căreia se vor alege trei finaliști, iar votul va avea loc în 6 octombrie aici la Bruxelles, în cadrul Comisiei AFET și a Comisiei DV. E, va fi uh, o reuniune comună ce se va desfășura în camera. Următoarea fază se va vota la nivelul președinției în 23 octombrie la Strasbourg. Iar laureatul acestui premiu va fi invitat la o reuniune în 23 decembrie la Strasbourg, la o reuniune a Comisiei AFET, a Subcomisiei pentru Drepturile Omului și a Comisiei DV din 23 noiembrie, mă scuzați, iar 14 decembrie este o dată foarte importantă pentru că se împlinesc 20 de ani de la moartea lui Andrei Saharov. Premiul va fi acordat pe 16 decembrie la Strasburg la orele 12. Secretariatul Parlamentului va face toate cele necesare pentru a uh, acorda importanța cerută acestui uh, laureat în așa fel încât situația drepturilor omului în lume să fie subliniată. Nu trebuie să uităm că importanța premiului Saharov a crescut în ultimii ani. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru această reuniune foarte interesantă. Mi-a făcut plăcere să aud prezentările celor 10 candidați la premiul Saharov pe anul 2009. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi, punctul 3. Este vorba de faptul că s-a decis de către comisiile noastre să se adreseze o întrebare orală Consiliului în legătură cu consolidarea democrației în relațiile externe. Este vorba de o întrebare a AFET, DV și a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Ideea de bază este că președinția suedeză a dorit să discute despre consolidarea democrației în relațiile externe și a considerat că aceasta este o prioritate. Suedia, ca președinție, consideră că trebuie să încercăm să obținem un mod foarte coerent de promovare a consolidării democrației în lume. Și Consiliul pe Afaceri Generale, în 16 și 17 octombrie, va discuta despre concluziile pe această temă. obiectivul fiind ca acest subiect să fie examinat în toate sectoarele și în toți pilonii. Ca să vedem cum putem promova democrația și care sunt cele mai bune instrumente. De aceea am prezentat această întrebare comună a trei comisii către Consiliu. Mi s-a spus că coordonatorii de la DEVE au acceptat textul comun prin procedura scrisă și că s-a discutat în biroul lărgit luna trecută pe 28 septembrie la Comisia AFET. Vă propun acum nu să discutăm textul în sine, ci să adoptăm în comun această întrebare orală ca să fie inclusă pe ordinea de zi a plenarei din octombrie. Aș vrea să vă întreb dacă puteți accepta această întrebare orală. Se pare că nimeni nu se opune. Iată deci că întrebarea este adoptată. Punctul 4, diverse, se pare că nu este nimic aici de discutat, așa că vă mulțumesc tuturor pentru această reuniune foarte importantă și ședința se suspendă. Uno, dos, uno, dos.